Trebuie să demonstrăm că Parlamentul European a fost, este coerent în apărarea politicilor pe care le-a cerut de la începutul acestei crize. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi pentru contribuția noastră. Doamnelor și domnilor, cu aceasta închei dezbaterea pe acest subiect. Votul va avea loc la orele 12 astăzi. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este dezbaterea pe marginea raportului lui David Martin dreptul de anchetă a Parlamentului European. Mai întâi dăm cuvântul domnului raportor. Thank you very much. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc uh, secretariatului, în special lui Thomas Tekarski, pentru succesele sale redacționale Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului Șefcovic și președinției daneze pentru faptul că uh, încă dintr-un stadiu uh, foarte de timpuriu s-au implicat în elaborarea acestui raportului. Sper că voi putea colabora cu uh, ambele instituții, astfel încât uh, să ajungem la cât se poate de repede la un acord. Vreau să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru atmosfera colegială în care am reușit să negociem acest raport. Domnule președinte, raportul acesta este unul foarte ambițios, dar și unul foarte actual, pentru că uh, e vorba despre ajustarea la noul tratat de la Lisabona. Când am fost raportor pe marginea tratatului de la Maastricht, încă în 95, am solicitat, solicitat ca dreptul la anchetă a Parlamentului European să fie ancorat în tratatul de funcționare a Uniunii Europene. De atunci încoace, comisiile de anchetă uh, nu și-au schimbat statutul până astăzi. Uh, ele sunt însă chemate să analizeze modul în care este implementat uh, dreptul european se pot solicita documente, se pot audia persoane pentru a vedea dacă există uh, încălcări în aplicarea legii. Vreau să subliniez cât de important este pentru Parlament să-și exercite această atribuție prin uh, noul statut al comisiilor de anchetă. Până acum am avut trei comisii de anchetă, uh, unul privind uh, regimul de tranzit, unul prin, în ce privește encefalopatia bon, uh, spongiformă bovină și încă unul uh, Uh, mai recent. Important este că uh, în toate aceste comisii de anchetă nu am avut uh, mereu acces plin la de plin la persoane, la documente care ar fi ajutat la aflarea adevărului. Dar în ultimele două decenii chiar dacă au fost uh, întărite, consolidate competențele Parlamentului, trebuie ca și uh, atribuțiile sale practice, uh, nu doar cele de legislator, să fie consolidate. În ce privește scrutinul democrat, democratic, vrem ca instrumentele noastre de lucru să ne ajute la aflarea adevărului. Există, există alte instituții ale Uniunii Europene care au uh, astfel de pârghii, dar uh, ca autoritate bugetară și Parlamentul European trebuie să aibă cu aceste competențe. <coughs> Comisia de anchetă încearcă întotdeauna să afle adevărul despre trecut. Uh, după cum a spus Bob Dylan, adevărul este o poartă îngustă prin care uneori se trece greu. Um, accesul la documente, eh, la persoane care pot fi audiate în calitate de martor este esențial. Fără aceste pârghii, Parlamentul nu poate să-și exercite atribuțiile în mod serios. Cu doar trei comisii de anchetă în trecut, nu cred că trebuie să se teamă nimeni că ne vom folosi în exces de aceste posibilități. De de la uh, ultima uh, anchetă coace privind viața echitabilă, uh, regulile privind uh, funcționarea comisiilor, uh, uh, comisiilor de anchetă au fost uh, consacrate într-un regulament și prin articolul 226 Parlamentul acum are un nou rol de inițiator de politici sectoriale și raportul meu arată că Consiliul și Comisia trebuie să-și dea acordul pentru uh, acesta. Domnule președinte, credeam că avem șase minute la dispoziție, spune oratorul. Dacă vreți să vă folosiți de cele două minute din urmă acum, atunci e posibil. Vorbitorul, uh, uh, aș, aș dori să prezint raportul acum, pentru că acum am ajuns la substanța lui. Trei elemente importante ale statutului eh, comisiilor de achetă sunt eh, descos în evidență. Odată, drepturile și obligațiile eh, indivizilor care sunt vizați aici. Până acum nu am putut solicita anchetarea sau audierea unor persoane fizice. Este foarte important ca să putem evalua deciziile luate în trecut prin audierea persoanelor care le-au luat aceste decizii în trecut. În al doilea rând, accesul la documente și eh, de a, de a eh, analiza documente direct implicate în anchetă. Și în al treilea rând, eh, contactul cu statele membre și relația cu statele membre care sunt vizate. Până acum, Uh, Comisia de anchetă n-a avut uh, uh, suficiente pârghii pentru a putea interveni cu sancțiuni în cazul unor mărturii false sau a unor încălcări ale legii. Dorim un statut similar cu cel al statutului Comisiei de Anchetă parlamentară Naționale. Sigur, nu ar, comisiile de anchetă nu sunt Uh, instanțe judecătorești și orice caz de uh, mituire, de exemplu, trebuie să fie rezolvat până la urmă de autoritățile statelor membre. Dar este foarte important ca comisiile de anchetă să poată uh, afla adevărul da? Și chiar dacă nu depunem plângere penală, chiar dacă nu luăm hotărâri judecătorește, sper că vom avea un succes și sper că și celelalte, cele trei instituții europene vor putea cădea de acord în legătură cu acest raport. Mulțumesc. Floor. Președintele, mulțumesc că dau cuvântul acum domnul Vamen Nicolae, ministrul danez al afacerilor externe, pentru opoziția Consiliului. Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule vicepreședinte al Comisiei, Dreptul de anchetă este o trăsătură importantă a, a Parlamentului uh, European atunci când vine vorba despre puterile sale de supraveghere. Parlamentul poate stabili comisii de anchetă pentru a ancheta uh, proasta administrație în ceea ce privește aplicarea uh, dreptului european. Tratatul de la Lisabona nu a schimbat uh, cu totul uh, domeniul de aplicare al dreptului de anchetă al Parlamentului European, totuși a introdus anumite schimbări pentru procedura de a stabili uh, anumite detalii procedurale. Aceste dispoziții trebuie să fie aplicate de Parlament atunci când acționează din proprie inițiativă, după ce a obținut consimțământul Consiliului și al Comisiei. Președinția respectă în totalitate dreptul Parlamentului uh, de inițiativă în ceea ce privește uh, această problemă și uh, urmează îndeaproape uh, activitatea pe care o depune uh, domnul Martin la, la acest raport. Președinția a lucrat uh, intens în cadrul Consiliului pentru a putea începe negocierile formale în cadrul trialogului cu uh, Parlamentul European în cadrul schimbului de opinii pe care l-am avut pe acest subiect cu uh, Comisia pentru Afaceri uh, Constituționale, uh, am indicat că venind dintr-o țară cu o tradiție a transparenței uh, și a controlului puternic exercitat de Parlament, uh, voi aborda această chestiune cu o minte deschisă și cu dorința de a găsi compromisuri rezonabile. Contactele care s-au petrecut între raportor și uh, președinție în uh, urma votului din cadrul AFCO uh, pe raportul Martin ne-a oferit o ocazie excelentă pentru a discuta problema în detaliu și pentru a îmbunătăți modul în care ne înțelegem unii altora opiniile. Din această perspectivă aș dori să-i mulțumesc domnului Martin pentru dorința sa de a asculta preocupările Consiliului și pentru dialogul uh, constructiv uh, în care a intrat cu uh, președinția. Nu există niciun motiv pentru a ascunde faptul că acest subiect este delicat pentru toate instituțiile vizate. Cu toate acestea, sunt încrezător că Uh, contactele cu uh, președinția, contacte pe care președinția le-a avut cu domnul Martin, vor constitui un temei bun pentru viitoarele contacte instituționale. Fără să mai intru în detalii în legătură cu proiectul de raport, aș dori să subliniez două aspecte care uh, pentru Consiliu sunt foarte importante. Mai întâi, Consiliul consideră că natura fundamental politică a dreptului uh, de anchetă al Parlamentului ar trebui să se reflecte în uh, uh, propunerile pentru noi reguli. Acest fapt este crucial pentru a evita orice interferență cu procedurile desfășurate în instanțe. Asta înseamnă că comisiile de anchetă nu pot să fie investite cu anumite prerogative de natură judiciară. În al doilea rând, principiul atribuției competențelor, care este și el consacrat prin tratate, trebuie să fie și el respectat. Asta înseamnă că aceste comisii de anchetă, în cadrul uh, investigațiilor lor, ar trebui să evite orice suprapunere cu uh, competențele altor instituții uh, europene sau ale statelor membre. Domnule președinte, stimați uh, eurodeputați, stimate uh, vicepreședinte al Comisiei, aștept viitoarele contacte cu domnul uh, Martin și cu echipa de negociere a Parlamentului în legătură cu acest uh, subiect. Dați-mi voie să vă asigur că președinția va face tot uh, posibilul pentru a ajunge la un compromis care să fie acceptabil pentru toate cele trei instituțiile, instituțiile și care să permită Parlamentului să exercite dreptul de anchetă într-o manieră cât se poate de eficientă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule uh, ministru, spune domnul președinte. Dau acum uh, cuvântul domnului uh, comisar Sefcovici. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru, stimați eurodeputați. Tratatul de la Lisabona, Lisabona a venit cu multe elemente noi pentru Parlamentul European, printre care și dreptul Parlamentului de a înființa comisii de anchetă. Astfel, democrația uh, își are locul bine meritat. E de răspunderea noastră comună să punem în practică această prevedere cât mai rapid prin cooperarea celor trei instituții, dând dovadă de bun simț și respectând articolul 226 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Comisia a apărat întotdeauna nevoia de a avea un control sub parlamentar puternic. Și deja acum un an am început uh, discuțiile pe marginea raportului domnului Martin și am apreciat foarte mult spiritul de colaborare cu uh, președinția și cu ministrul Vamen. Noi ne-am uh, prezentat îngrijorările, însă din păcate în votul final de la AFCO multe dintre acestea nu s-au regăsit. De asemenea, și în timpul președinților maghiare și daneze ne-am uh, exprimat uh, anumite îngrijorări și salutăm faptul că raportorul l-a preluat. Noi vrem ca Parlamentul să găsească o soluție constructivă și asta se uh, oglindește prin amendamentele înaintate de domnul Martin pentru a face față și îngrijorărilor exprimate de Consiliu și de Comisie. Însă e clar, știm cu toții că mai trebuie discutate și alte elemente înainte de a putea acorda acel acord conform articolului 226. Credem că sfera de aplicare a regulamentului ar trebui să fie aceeași ca din decizia actuală. Așa cum stipulează articolul 226, Parlamentul poate înființa comisii de anchetă în timpul conform articolului 13 din Tratatul Uniunii Europene. Trebuie să acționeze în limitele conferite de tratat. Comisia salută amendamentele de compromis care se referă la acest lucru. Uh, modificările din articolul 226 se referă doar la procedură, nu și la mandat, iar comisiile de anchetă sunt mai degrabă politice uh, pentru a exercita un control politic. De aceea cred că e nevoie de mai multe discuții pentru a vorbi și despre instrumentele de anchetă propuse în uh, documentul Parlamentului care pare excesive. Să menționez și articolul 17 din proiectul de regulament. E vorba de audierea <clears throat> funcționarilor din uh, Uniunea Europeană și din statele membre. Amendamentele de compromis uh, ne îngrijorează. E vorba aici de libertatea de a da mărturie și am vrea să se includă uh, procedura de a oferi explicații. Însă avem în continuare îngrijorări în legătură cu tratamentul diferit propus pentru funcționarii europeni și pentru cei naționali. Așa ceva nu se justifică. Pe acest fundal salutăm intențiile dumneavoastră de a vota pe marginea acestui raport, uh, însă fără a avea o rezoluție legislativă. Astfel, cele trei instituții pot discuta în trilateral iar Comisia și Consiliul își vor putea da acordul conform articolului 226 după ce Parlamentul va fi votat pe marginea unei rezoluții parlamentare legislative, mă scuzați. Deci așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a duce la bun sfârșit acest dosar. Vă mulțumim, domnule comisar. Încep acum intervențiile vorbitorilor. Începem cu domnul Vilan, două minute. Domnule. Domnule președinte, vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, un organ care este uh, legislator trebuie să fie și un organ re- responsabil de punerea în aplicare a legii. Da? Deci nu trebuie să vorbim doar despre achiul comunicar, ci și despre aplicarea dreptului comunicar. Uh, aici încă există foarte multe uh, deficite. Uh, Eh, ancheta parlamentară cu privire la Equitable Life a adus la iveală adevăruri foarte surprinzătoare și relevante, dar a și arătat că acest dosar, acest proiect de raport este de maximă actualitate că trebuie sporite competențele Parlamentului. În primul rând, înțelegem că Comisia și Consiliul au eh, rezerve față de uh, uh, posibilitatea Parlamentului prin comisia de anchetă să audieze miniștri și funcționari. Însă, unele dintre acțiunile acestor persoane trebuie să poată fi justificate în fața unei uh, comisii de anchetă. Da? Uh, fiecare persoană care spune uh, ceva în fața comisiei de anchetă trebuie să spună adevărul și numai adevărul. Deci, aceea iar trebuie să ne îngrijim că aceia care nu spun adevărul în fața unei comisii de anchetă vor suferi aceleași uh, uh consecințe ca și în fața comisiilor de anchetă parlamentare naționale. Uh, uh, la urma acces, la urma activității unei comisii de anchetă trebuie să existe posibilitatea ca să fie acceptat și un vot minoritar, pentru că Eh, astfel doar se poate, într-adevăr, sublina adevărul. Eh, atât Comisia cât și Consiliul au arătat cât de bucuroase sunt pentru compromisul eh, în legătură cu raportul. Eu m-aș bucura dacă uh, această bucurie cu privire la compromis ar putea fi împărtășită și de noi. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum domnul Gualtieri. Tine apre la strada la piena attuazione de... Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, Martin solicită implementarea dispozițiilor uh, tratatului care fac referire la dreptul uh, de anchetă, absolut necesar pentru ca Parlamentul să-și îndeplinească un rol politic absolut esențial, rolul de control politic. Pe durata negocierilor între instituții, adică cu Comisia și Consiliul, dorim să subliniem dreptul la inițiativă al Parlamentului. Pentru că um, altfel uh, drepturile Parlamentului de a constitui aceste comisii de anchetă uh, vor fi limitate. Am decis uh, să consolidăm acest instrument, iar Parlamentul și Consiliul trebuie să ajungă la un compromis uh, satisfăcător pentru statele membre și pentru uh, Comisie, câtă vreme nu se limitează dreptul uh, Parlamentului de a examina activitățile cursii de conturi, să spunem, sau ai funcționarilor care trebuie să aplice dispozițiile existente. De asemenea, trebuie să mai rafinăm uh, anumite elemente, însă este esențial uh, să nu renunțăm la această idee de a avea acces uh, la documente absolut esențiale pentru activitatea acestor comisii de anchetă. Nu vorbim despre niciun fel de măsură judiciară, ci despre un drept politic consacrat în tratate. Mulțumesc. Următor vorbitor, doamna Iaten Machi. Kiitoksia, arvoisa puhemies Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și raportorului domnului David Martin pentru munca excelentă și pentru felul în care a colaborat cu ceilalți. Uniunea Europeană are nevoie de o bună administrație, adică o administrație democratică și transparentă. Și aici este inclus și dreptul Parlamentului de a avea acces la documentele legislative, la toate documentele, așa cum negociem acum. Însă lucrurile nu prea arată bine, deoarece atât Comisia cât și Consiliul se opun unei astfel de idei. Însă să vorbim și despre un alt lucru. Ce fel de prerogative are Parlamentul pentru a-și exercita rolul de uh, organ de control? Ei bine, vorbim de un control politic aici, deoarece noi nu suntem un uh, organ judiciar. Parlamentul trebuie însă să aibă anumite prerogative bine uh, întemeiate pentru a exercita acest control politic. S-a spus aici că funcționarii europeni și cei naționali trebuie să fie pe picior de egalitate. Ei bine, eu nu sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu faptul că în fața Parlamentului European funcționarii naționali trebuie să dea socoteală la fel cum trebuie să dați dumneavoastră, de exemplu, domnule comisar. Uh, nu mi se pare normal ca ei să facă aceleași declarații și să vină în fața comisiilor de anchetă uh, în același fel cu comisarii europeni. Deci nu putem avea aici un tratament egal pentru funcționarii naționali și cei europeni. Prin control instituțional noi încercăm să îmbunătățim încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană, în modul în care funcționează aceasta și aici avem încă foarte multe de făcut. Prin urmare, sper ca aceste comisii de anchetă să fie consolidate, puterile lor să fie consolidate și sper de asemenea că acestea să se poată înființa doar în anumite situații foarte specifice. Vă mulțumesc, domnul Hefner. Mulțumesc, domnilor și domnilor colegi. Democrația are nevoie de procede, proceduri foarte clare și procedurile sunt doar atât de bune cât de bune sunt regulile care guvernează aceste proceduri. În ce privește comisiile de anchetă, eh, cazul Equitable Life a arătat că regulile care guvernează Comisia de Anchetă Parlamentară Europeană nu sunt suficiente. Avem nevoie de un eh, drept, de un cadru de reglementare juridic foarte clar pentru comisiile de anchetă parlamentare pentru a putea face lumină în întuneric, pentru a putea avea uh, uh, acces la adevăr. Uh, trebuie să putem să revelăm toate cazurile, inclusiv de suspiciune de corupție, de alte încălcări. Tocmai de aceea avem nevoie de accesul la toate documentele, avem nevoie de posibilitatea și competențe de a audia la fața locului persoanele implicate uh, iar orice declarație falsă trebuie să aibă consecințe serioase și foarte clare, consecvente. Uh, vreau să scot în evidență un punct pentru care, un aspect care nu este supus a votului. Experiența arată că nu peste tot, uh, nu la toate părțile implicate într-o comisie de anchetă parlamentară, uh, motivația de a afla adevărul este aceeași. Regret acest lucru, dar evident că nu toată lumea poate avea aceeași Uh, motivare. De regulă, minoritatea, este de, minoritatea parlamentară este cea mai interesată să afle adevărul în anumite chestiuni și de aceea avem nevoie și de posibilitatea introducere rapoartelor în, și votului minoritar. Mulțumesc, spune președintele. Ashley Fox urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte. Controlul exercitat de acest Parlament este important. Sarcina noastră este nu doar să dăm legi, ceea ce facem noi, eh, după părerea mea, cam eh, mult, ci să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt eh, folosiți înțelept de către Comisie și de către statele membre. Predecesorii mei din sud-vestul Angliei au fost reprezentați de Neil Farish, această persoană a fost absolut esențială atunci când uh, a pus la punct uh, acest drept de anchetă în Regatul Unit în 2001 și uh, prima anchetă a relevat cât de incompetent fusese guvernul laburist în a gestiona criza legată de febra aftoasă. Acest raport uh, conține elemente bune, însă, după părerea merge prea departe atunci când acordă anumite competențe Parlamentului European. Oferă Parlamentului European uh, dreptul de a cita anumit uh, indivizi sau de a sancționa uh, refuzul acestora de a uh, participa. Tratatul nu oferă aceste competențe și noi uh, ne-am depășit atribuțiile uh, atunci când uh, am elaborat acest uh, raport. Oricum, prevederile se referă și la uh, funcționarii civili ai uh, statelor uh, membre. Și uh, E clar că aici am putea interfera cu decizii ministeriale. Riscăm să subminăm încrederea care ne-a fost uh, acordată și răspunderea ministerilor care este uh, judecată de parlamentele naționale. Dacă Parlamentul trebuie să obțină ceva, uh, e bine, acest lucru ar trebui să fie o mai mare răspundere pe care să-și o asume instituțiile europene. Aici ar trebui să-și concentreze Parlamentul eforturile, adică să facă ca birocrații din uh, uh, Bruxelles să fie uh, mult mai controlați. Mulțumim, domnul Șolț are cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, um, uh, vremurile pe care le trăim de încredere uh, tot mai instabilă și tot mai slabă a cetățenilor în politica europeană, raportul din proprie inițiativă al colegului Martin nu poate fi decât salutat Eh, vreau să exprim sprijinul grupului meu parlamentar pentru acest eh, raport. În articolul 14 al Tratatului de la Lisabona se spune foarte clar că eh, dreptul de control parlamentar și control democratic al Parlamentului European este consacrat inclusiv prin aceste anchete parlamentare. De aceea nu pot fi de acord cu antevorbitorul meu care spune că um, nu, Parlamentul nu ar trebui să se ocupe de anchete uh, cu consecințe juridice. Păi atunci uh, cum să uh, aplicăm articolul 20, 226 pentru a afla eventuale încărcări ale dreptului comunitar? Deci trebuie să existe transparență pentru a afla aceste situații de încălcări ale dreptului comunitar și pentru aflarea adevărului este nevoie de anchetele parlamentare și comisiile de anchetă. Doar prin aceste comisii de anchetă Parlamentul poate să verifice în mod independent uh, situația obiectivă așa cum este mandatat de cetățenii Europei în situația prezentă în care se află Uniunea Europeană, există o urgență pentru aflarea adevărului. În încheiere, mă alătur acelora care spun că votul minoritar este strict, stringent necesar. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Bronz, un minut acum, spune președintele. Mulțumesc. Anchetarea marilor funcționari uh, din comisie ar trebui să fie o competență implicită. Însă eu cred că ar trebui să fie judecat, deci, în primul rând, uh, personalul la nivel înalt uh, de la comisie. De exemplu, pe domnul Barroso, a cărui uh, lipsă de smerenie e cunoscută de toată lumea. Însă statele membre, funcționarii din statele membre nu ar trebui să fie controlate de Parlamentul European. Parlamentele naționale trebuie să facă acest lucru. funcționarii civili uh, ar trebui să aibă drepturile din uh, amendamentul 18 făcute către raportor pentru a nu se sustrage anchetelor naționale. De multe ori, funcționarii pot primi instrucțiuni în legătură cu dezvăluirea sau cu ascunderea anumitor informații. Vă mulțumesc, domnul Ceascovski, două minute și domnilor, mai întâi aș dori să-i mulțumesc domnului Martin pentru uh, munca sa excelentă, de asemenea și raportorilor din umbră. S-au oferit anumite competențe uh, comisiilor de anchetă prin tratatul de la Maastricht, care nu era în conformitate cu statutul Parlamentului European. Conform tratatul de la Lisabona, uh, Parlamentul a primit uh, control politic. Atunci când e vorba despre controlul democratic, atunci noi trebuie doar să oferim uh, anumite, anumiți dinți procedurilor noastre oficialii din statele membre sau a instituțiilor europene ar putea să uh, ceară asistență instituțiilor Uniunii Europene și ar putea să fie uh, supuși unor sancțiuni. Sancțiunile, uh, domnule Fox, nu țin de uh, Uniunea Europeană, ci de autoritățile naționale. Însă ele nu sunt automate. Atunci când vine vorba despre uh, negocieri, e bine, trebuie spus că în cadrul acestora am renunțat la anumite uh, formulări care făceau să se înțeleagă că aceste comisii de anchetă ar putea funcționa ca niște instanțe. Oricum, funcționarii pot uh, să apară în fața acestor comisii uh, la uh, ordinele superiorilor lor și motivele pentru care aceștia apar trebuie explicate. Noi oricum vom apăra prerogativele acestui for gândindu-ne mai întâi la statutul și statura înalt politică a acestei instituții. Vom interveni pentru un control politic al procedurilor europene la nivelul Parlamentului. Mulțumim, spune domnul președinte. Doamnelor și domnilor, vă rog uh, să faceți liniște. Următorul vorbitor uh, este domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului, domnului David Martin, pentru munca pe care a făcut-o și să-i mulțumesc și președinției daneze pentru disponibilitatea de care a dat dovadă de-a lungul acestei proceduri. Știm bine care sunt competențele parlamentelor obișnuite. Trei competențe concrete. Funcția legislativă, funcția bugetară și funcția de control și o altă funcție foarte importantă, dar nu atât de clară, cea a orientării politice. Prin funcția de exercitare a controlului, parlamentele pot controla și trage la răspundere comportamentul guvernului și administrației. Pot trage la socoteală și pot aplica, pot pune în practică răspunderea politică, dacă e necesar, prin niște mecanisme uh, Uh, mai uh, ușoare sau prin niște mecanisme mai uh, puternice. Aici sunt incluse, prin urmare, comisiile de anchetă. Prin urmare, lucrările pe care le facem noi acum amplifică <clears throat> funcțiile acestui Parlament, care au avansat mult în domeniul legislativ și în domeniul prerogativelor legislative și bugetare, însă care au rămas în urmă cumva în ceea ce privește controlul. Prin urmare, dat fiind că urmează acum un proces de negocieri după acest vot, le cer Comisiei și Consiliului ca împreună cu Parlamentul și cu raportorul să facem tot posibilul pentru a conferi capacitatea de anchetă Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Daf. I... Domnule președinte, sunt de acord cu faptul că Parlamentul nu are nevoie și nici nu caută să obține uh, competențe quasi judiciare. Cu, cu toate acestea, avem însă nevoia de a putea uh, tranșa situația în cazul unor situații uh, controversate din punct de vedere politic. Trebuie să luăm poziție față de tratamentul eh, neechitabil din proiectul de raport care, cu privire la eh, Comisia Europeană și eh, statutul funcționarilor care ar putea fi audiați, dar în același timp trebuie să existe și pârghii și căi de atac uh, foarte clare uh, față de concluziile formulate de o comisie de anchetă. Președintele, mulțumesc. Uh, trecem la procedura cash DI. Are cuvântul domnul Nicolasici un minut. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, eh, competențele de anchetă sunt eh, între competențe află între competențele eh, obișnuite, uzuale al unui parlament pentru ca Parlamentul să poată avea o imagine veridică imparțială asupra unei situații, trebuie să existe uh, acest drept de anchetă de care să se poată folosi Parlamentul. Acum, uh, uh, Tratatul de la Lisabona ne conferă nouă Parlamentului European această uh, competență și atribuție. Prin asta se și realizează un echilibru între instituțiile europene în favoarea Parlamentului European de data aceasta, care până la urmă reprezintă populația europeană. Mm, dezbaterea continuă, spune președintele. Președintele a întrerupt uh, discursul vorbitorului. Urmează doamna Chines, un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să susțin comentariile raportorului nostru și să-i mulțumesc uh, pentru ele. Vorbesc ca vicepreședinte al uh, Comisiei pentru Anchetă pentru Equitable Life și pot să vă spun că am experiența ce privește limitările acestei comisii, însă totuși am obținut anumite rezultate și cred că este important să înțelegem faptul că motivul pentru care s-a organizat această anchetă a fost că un milion de cetățeni ne-au solicitat uh, să uh, ne punem în aplicare competențele și asta am și făcut. Oricum, acum Parlamentul trebuie să vadă exact care vor fi urmările acestei anchete, încă nu știm exact ce se va întâmpla cu Equitable Life, însă ar fi bine ca toți cetățenii uh, afectați uh, să fie despăgubiți uh, și uh, să aflăm exact când se va întâmpla asta. E important să susținem schimbarea modului în care funcționează aceste comisii de anchete, dar de asemenea și să înțelegem care vor fi urmările acțiunilor acestei, uh, acestor comisii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, pentru uh, concluzii finale, aș dori să dau uh, cuvântul domnului comisar Stepcovici. Vă rog să păstrați liniștea în sală. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vreau să profit de ocazie pentru a reacționa la câteva comentarii făcute aici. Eu cred că e foarte important ca acest regulament să fie uh, 100% sigur din punct de vedere juridic. Autoritatea comisiilor de anchetă ar trebui să fie foarte clară și să nu poată fi, să nu poată fi pusă la îndoială în timpul unei anchete. De aceea toate prevederile trebuie să fie foarte bine uh, elaborate. Doamna, Ia, doamna Iatenmachi și alți vorbitori s-au referit la problema dezvăluirii informațiilor confidențiale. Eu cred că e un subiect asupra căruia ar trebui să lucrăm mai mult pentru a găsi soluția corectă pentru cele trei instituții. De asemenea, am uh, apreciat ceea ce a spus domnul Hefner, care vorbea despre faptul că avem nevoie de niște reguli foarte clare pentru un domeniu atât de sensibil ca cel al acestor comisii de anchete. Și domnul Daf a avut dreptate când a spus cât de important este să depășim problema tratamentului inegal între funcționarii europeni și cei naționali. Și sper că printr-o abordare uh, corectă și dând dovadă de voința de colaborare să depășim toate aceste probleme. Vă mulțumim, domnule comisar. Ultimul vorbitor la dezbaterea de astăzi este domnul Vamer, ministru pentru afaceri europene din partea Consiliului. Domnule președinte, domnule comisar, onorați membri ai Parlamentului, mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru o dezbatere foarte bună pe acest dosar și pentru prilejul pe care mi l-ați oferit să discutăm uh, chestiunea aceasta de maximă importanță pentru Parlamentul European. De aceea, aș vrea să subliniez încă o dată că Consiliul European și președinția daneză respectă dreptul de inițiativă al Parlamentului în această chestiune. Aștept cu mare nerăbdare votul Parlamentului European pe raportul lui David Martin Președinția eh, daneză va examina cu maximă rigoare eh, acest eh, vot și raportul pentru a putea să se alăture celorlalte două instituții în negocierile ce vor urma. Vrem să obținem un rezultat, evident, care să fie mulțumitor, pentru toate cele trei instituții. Vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru flexibilitatea și disponibilitatea de care a dat dovadă și până acum în uh, discuțiile și contactele cu Consiliul. Sunt convins că împreună cu dumnealui și cu comisarul Șefcovici vom găsi o soluție și că vom putea să cădem de acord cu privire la uh, temeiul legal, temeiul juridic uh, uh, echitabil care va guverna activitatea acestor comisii de anchetă parlamentare. Trebuie să ne asigurăm că Uh, Comisia de anchetă va avea pârghile suficiente pentru activitatea sa, dar că și respectă prevederile tratatului de la Lisabona. Așadar, aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră, cu Comisia și cu colegii noștri din Consiliu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, domnule președintele. Închei dezbaterea acum și votul uh, va avea loc imediat la 12 și 10 azi.